Doamna Federica Mogherini. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin uh, a vă felicita pentru faptul că ați fost ales uh, președinte acestui Parlament și uh, sunt convinsă că ne vom bucura de o cooperare excelentă. Aș vrea să subliniez de asemenea și un element pe care îl împărtășesc pe deplin cu ceea ce a spus doamna Fotiga și doamna Corața Bild în Consiliul pentru Afaceri Externe uh, de luni. Vom discuta acest subiect al Ucranei și va fi deci ocazia noastră să ne exprimăm sprijinul de plin pentru țară și pentru implementarea de plină a acordurilor. Revenind la subiectul de pe ordinea noastră de zi însă, aș începe prin a spune că Europa și Statele Unite sunt legate de o prietenie veche și profundă. Personal, întotdeauna m-am uitat la Statele Unite cu mare respect și cu mare admirație ca o țară unde oricine poate reuși, indiferent de uh, contextul din care provine. O țară a tuturor oportunităților, o țară a viselor și speranțelor. O țară care întotdeauna a fost minunată, tocmai pentru că a fost deschisă mereu și întotdeauna a luptat pentru libertate. Ca bună prietenă a Statelor Unite, cred că Europa are datoria să fie clară cu respect, dar clară, de câte ori apar dezacorduri, mai ales atunci când vorbim despre valorile noastre fundamentale. Cu siguranță nu suntem de acord cu ordinul executiv emis de președintele Statelui, Statelor Unite pe 27 februarie. Nici mulți cetățeni americani nu sunt de acord. Ordinul executiv introduce o suspendare temporară pentru o perioadă de 90 de zile a intrării pe teritoriul SUA a um, cetățenilor din 11 uh, țări. După, de, de asemenea, se prevede o uh, suspendare temporară de 120 de zile pentru programul de admitere a refugiaților. Deci, în principiu, niciun fel de solicitare de refugiat nu poate fi acceptată până când secretarul de stat american uh, împreună cu secretarul Securității Interne nu, revizuiește, nu revizuiesc împreună uh, procesul actual de examinare. Aș vrea să mă ocup imediat de cetățenii care sunt afectați de această interdicție. Statul, uh, Departamentul de Stat a clarificat ieri că cetățenii Uniunii Europene nu vor fi afectați de această uh, interdicție, chiar dacă au cetățenie dublă și se află, uh, au cetățenia unuia dintre cele șapte state menționate în ordinul executiv. Salutăm această clarificare, dar vreau să fiu și eu la fel de clară. Asta nu schimbă evaluarea noastră generală legată de ordinul executiv. Am spus deja clar în ultimele zile care este poziția Uniunii Europene. Nimeni, absolut nimeni, nu poate primi o interdicție a propriilor drepturi din cauza locului unde s-au născut, din cauza etniei lor sau din cauza religiei. Acest lucru este trecut în Constituțiile noastre, atât în Europa cât și în Statele Unite. Ăștia suntem, asta este identitatea noastră și nu putem uita acest lucru. Istoria noastră europeană ne-a învățat să sărbătorim atunci când se dărâmă un zid și se construiește o punte. Am învățat din propria noastră istorie, măreață, dar tragică, că fiecare om este, înainte de orice, o persoană, cu drepturi fundamentale care nu pot fi puse la îndoială. Și dați-mi voie să adaug, din punct de vedere personal, mi se pare foarte trist să aflu că acest ordin executiv a fost emis pe 27 ianuarie, exact ziua în care se comemorează victimele Holocaustului. Pentru că, în primul rând, această zi ar trebui dedicată comemorării mii, sutelor de mii de victime, milioanelor de victime ale Holocaustului, și ar trebui să ne gândim și la cei care fug de persecuție, pe care ar trebui să-i apărăm și să le apărăm și drepturile. Mulți dintre aceștia, majoritatea dintre ei, fug de grupuri teroriste, precum Daesh. Sunt victimele terorismului. Și dincolo de faptul că sunt refugiați, sunt bărbați, femei și copii, cu povești personale, cu vise și cu temeri, și, de asemenea, cu răni profunde. Și mai mult decât orice, au un viitor de construit atât pentru binele țărilor, cât și pentru propria noastră securitate, pentru că reconstrucția socială a țărilor lor depinde de ei. Deci, haideți să fim foarte clari. Uniunea Europeană nu va respinge pe nimeni care are dreptul la protecție internațională. Asta este poziția noastră și așa va și rămâne. Nu ar fi moral, nu ar fi just, nu ar fi legal și nu ar fi în interesul nostru. Pentru că acest tip de măsură are potențialul să crească tensiunile și neîncrederea între popoare, între oameni și între națiuni. Și când spun între oameni, mă refer și la oamenii din propriile noastre societăți. Și mă îngrijorează și tendințele pe care le văd în societatea americană. Tocmai de aceea, cu mare respect, l-am invitat pe președintele american să fie atent la ce se întâmplă în propria lui țară. Doar respectul și cooperarea ne pot aduce siguranță. Doar respectul și cooperarea ne pot ajuta să gestionăm nenumăratele crize cu care ne confruntăm în lume. Asta este calea europeană. Lucrăm împreună cu țările care se confruntă cu o criză și cu vecinilor. O interdicție de călătorie poate oferi iluzia temporară că rezolvă problema, dar nu face decât să creeze și mai multă frustrare și furie. Avem nevoie de cooperare, nu de închideri. Trebuie să ne angajăm, să construim un teren comun, nu să interzicem. Uniunea Europeană va continua să fie un partener și un punct de referință puternic pentru toate țările din regiune, indiferent de religia pe care o practică cetățenilor. Pot conta pe noi și vom continua să fim un partener și un punct de referință puternic pentru toți cei din toți aceia, acei cetățeni care cred în cooperarea internațională a drepturile omului și statul de drept. Tocmai de aceea Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume pentru poporul sirian și pentru țările vecine, cu mai bine de 9 miliarde de euro investite de la începerea războiului din Siria. Până în momentul de față, UE și SUA au colaborat strâns, inclusiv la summitul ONU uh, de la New York în privința refugiaților, pentru că o problemă globală necesită o soluție globală s-au luat angajamente pentru a proteja drepturile omului pentru toți refugiații și migranții și să se contracareze discursul instigator la ură. Uniunea Europeană este pregătită să-și respecte aceste angajamente în strânsă colaborare cu uh, guvernarea americană. Și tot ce am realizat până în acest moment reprezintă elemente cheie ale politicii europene, de la schimbările climatice, la înțelegerea cu Iranul, de la procesul de pace în Orientul Mijlociu, până la un sistem echitabil de comerț. Pe baza acestei agende internaționale foarte clare, vom lucra ca parteneri cu Statele Unite cu respect reciproc și de plin. Aceasta este calea Uniunii Europene. Acestea sunt principiile noastre, valorile noastre, interesele noastre. Și cred că avem o responsabilitate atât către cetățenii noștri, cât și către partenerii noștri din regiune și din lume să ne respectăm valorile și identitatea, să dăm dovadă de putere de conducere și să fim puternici. Mulțumesc! Grazie. Mulțumim, doamnă vicepreședinte. Trecem acum la grupul Partidului Popular European. Are cuvântul domnul Weber. Secretar Parlament, Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, um, vorbim astăzi despre interdicții de intrare în țară dar simțim că se, miza este mult mai mare. Susținem declarația doamnei Mogherini în numele Comisiei, dar este vorba de mai mult de atât. Trump a fost ales prin vot democratic, respectăm alegerea sa, dar vrem ca să putem vorbi între egali, să uh, uh, avem o discuție constructivă. Respectăm rezultatul alegerilor și însă uh, Vrem să se eh, ofere declarații nuanțate și diferențiate, pentru că eh, atunci când eh, Donald Trump spune că luptă împotriva terorismului și a islamismului militant, atunci suntem de partea lui și toate aceste aspecte pozitive însă sunt minoritare, pentru că dacă urmărim activitățile și declarațiile lui Donald Trump din ultimele zile, constatăm că Statele Unite, care ar fi în principiu țara libertății, țara imigranților, uh, visul oricărui emigrant din altă parte uh, nu poate uh, decât să instige la ură odată ce diferențiază între oameni pe criteriul religios. Pentru mine, Statele Unite întotdeauna au fost țara liberului schimb, economiei de piață liberă. Și acum, iată, avem un președinte american care a denunțat, a rupt practic acordul TPP cu Transpacific, a asistat, s-a suspendat TTIP-ul deci eh, trebuie să transmitem un semnal foarte clar în această eh, direcție. Susținem pe doamna comisar Malmström pentru a intra în dialog cu alți parteneri, alternativ Mexicul, Japonia, alte țări. Și ca să vă dau un al treilea exemplu, pentru mine Statele Unite întotdeauna au fost eh, țara drepturilor fundamentale, drepturilor omului, pentru care s-au americanii și noi toți alături de ei ne-am luptat și am murit. Și acum Trump uh, ne spune că uh, tortura este un mijloc eficient uh, de obținere de informații. Dacă un stat, doamnelor și domnilor, aplică tortura, atunci acest stat devine un stat criminal. Nu trebuie să permitem așa ceva. S-a spus azi că eventual vom primi un nou ambasador al UE. Un ambasador UE în mijlocul nostru este deja prezent în sală, Nigel Farage, care crede că Brexitul este doar un început nou, care crede că euro deja a murit și care uh, în curând uh, se va deplasa în America pentru a-și uh, aproba, cere aprobările de sus și nu la Bruxelles. Dar în cazul în care ar, dacă trebuie să salutăm însă în curând un ambasador al SUA în Uniunea Europeană care uh, care se îndoiește de oportunitatea euro și care desconsideră comunitatea europeană, nu trebuie să-l primim. Doamnelor și domnilor, Trump încearcă prin miza pe război să-și extindă sfera de influență și încearcă să slăbească Europa. El spune America first, America mai întâi și cei doi concurenți uh, pe care îi are pe, pe seama și măsura lui, uh, China și Uniunea Europeană, uh, sunt pentru el o amenințare, de aceea încearcă să divizeze Europa și de aceea în următorii ani trebuie să fim foarte clar pe poziție, să știm foarte clar care sunt valorile care ne unesc pe, ne unesc pe noi, pe toți. Cine studiază istoria Statelor Unite și starea Regatului Unit, uh, observă că atât Roosevelt cât și Churchill au luptat pentru libertate împotriva totalitarismului și împotriva egoismului național. Reagan și Thatcher au învins comunismul și nici ei n-au fost egoiști din punct de vedere naționalist, ci au văzut uh, ce este important pentru noi toți în această lume. Ei cu toții au luptat pentru libertatea în această lume în care trăim și mi-aș dori ca și Donald Trump și Theresa May să facă acest lucru. Din păcate, ei reprezintă curentul național egoist și nu reprezintă, nu sunt luptători pentru libertățile fundamentale din această lume. Doamne și domnilor, lumea se Uh, schimbă în mod dramatic în prezent și sper că la Valeta în uh, ziua de vineri să se transmită un semnal foarte, foarte clar. Da? Uh, sunt voci care spun, de pildă Le Pen, spun că Uniunea Europeană este... Haideți să demonstrăm că nu este așa și că europenii știu să-și apere drepturile și valorile așa cum trebuie. Mulțumesc! Grazie, onorevole Weber. Mulțumesc, domnule Weber. Acum, în numele Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, are cuvântul domnul Pitela. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Unii credeam că Trump va fi așa, o glumă, un măscărici. Când colo, devine un coșmar atunci când am subevaluat istoria, anumite personaje s-au transformat în dictatori și au împrăștiat războaie în jurul lor și vărsare de sânge. Așa cum spunea pe bună dreptate doamna Mogherini, prietenia cu poporul american nu este pusă sub semnul întrebării. Pentru noi este esențială, rodnică și rămâne un punct uh, hotărător Acțiunile și sentimentele noastre vor dovedi acest lucru. Noi avem și o adâncă recunoștință și toată admirația pentru americani, pentru ce au făcut în timpul istoriei și pentru ceea ce sunt. Tocmai de aceea este foarte dureros să noteze asemenea propuneri, asemenea hotărâri ale lui Trump care sunt un atac împotriva civilizației europene, împotriva valorilor fundamentale, împotriva ordinii juridice. Să spunem lucruri pe nume. Manfred, interdicția de călătorie îi vizează doar pe cetățenii din anumite țări musulmane și nu are nimic de a face cu gestionarea frontierelor sau cu lupta împotriva terorismului. E o minciună demagogică. Se face o interdicție pentru alții da și pentru alții nu cu care Trump face business, face afaceri. Să spunem adevărul, pentru că cetățenii au nevoie de cuvinte clare. Este un atac împotriva dreptului și împotriva statului de drept în general. Este un atac care împreună cu alte lucruri, vedeți, merg mână mână, zidul la granița cu Mexicul, păi, relațiile internaționale, chiar vrei să fi infectat de acest virus de instabilitate, de toate aceste tulburări. Spun companiilor aeriene, nu refuzați îmbarcarea către Statele Unite uh, pentru cetățenii din țările vizate de Trump. Are dreptate Joe Liner și aici are dreptate și Manfred Weber. Atunci când spune, dacă va fi numit acest ambasador, nu ar fi o persoană uh, Uh, binevenită. Păi evident, uh, păi da, chiar înainte de a fi numită, ea spune deja eu mă duc acolo ca să distrug Uniunea Europeană. Și spun doamnei mei și guvernului din Regatul Unit, nu care cumva, doamna mei și guvernul Regatul Unit, nu care cumva să jucați rolul calului troian ca să distrugeți Uniunea Europeană. Și mai spun că ar fi bine pentru statele membre, mă rog, sunt libere să o facă, dar ar fi bine ca statele membre să își uh, uh, cheme ambasadorii din Statele Unite și să se consulte cu ei despre situația de acolo. Ar fi un act simbolic și ar fi bine dacă pe uh, uh, pământul european uh, să nu fi niciodată invitat Trump. Eu, ca și doamna vicepreședinte Mogherini, sunt pentru cooperare. Însă, cât timp Trump nu își va schimba atitudinea, ușa Europei nu poate decât să fie închisă pentru dumnealui. Per il gruppo dei Mulțumesc. În numele grupului uh, uh, conservatorilor, domnul Kamal are cuvântul. Thank you. Mulțumesc. În conformitate cu un studiu al Institutului Cato, un uh, think tank foarte respectat, din 1975 niciun american nu a fost ucis uh, pe solul american de un cetățean al niciuneia din cele șapte țări care sunt listate pe, de ordinul executiv. Deci cei care cred că legea ar trebui să fie dreaptă și că funcția, dreapt, funcția legii ar trebui să fie să consolideze um, termenii unui contract ar trebui să fie îngrijorați. Pentru că această interdicție îi afectează și pe creștinii care fug de război și transmite un mesaj că există o contradicție între a fi cetățean bun și a fi uh, islamist bun, musla, uh, musulman bun. Uh, și aceasta este exact aceeași uh, afirmație pe care o fac și uh, organizațiile teroriste până la urmă. Atunci când recrutează cetățeni uh, musulmani tineri și deziluzionați. Orice am gândit noi, realitatea este că americanii au votat un candidat care spunea ce credea și acum au un președinte care face exact ce a promis să facă. Deci trebuie să acceptăm acest lucru. Acest președinte și prioritățile lui și politicile lui sunt consecința unui val crescând de nemulțumire, care se găsește nu doar în America, ci și în multe din țările noastre. Alegătorii și-au pierdut încrederea în politicienii uh, clasici Uh, și-au pierdut încrederea în capacitatea acestora de a asculta și de a acționa în interesul lor. Alegătorii sunt atrași de soluții simpliste oferite de politicieni care se află la marginea spectrului politic. Și ne exprimăm îngrijorarea legată de acest ordin executiv, dar trebuie să înțelegem că atâta vreme cât uh, profitul globalizării apare doar în uh, bilanțurile companiilor, atâta vreme cât aceste politici uh, sunt considerate drept uh, corectitudine politică, cu toții ne vom, vom vedea că sunt politicieni care merg în exact același uh, stil în Franța, în țările de jos și așa mai departe și care vor avea succes. Deci de fiecare dată când un politician îi respinge pe cei care nu sunt de acord în UE sau în America, de fiecare dată când le dați peste nas că sunt populiști sau raziști, uh, demonstrați o incapacitate de a oferi o alternativă credibilă. Până atunci, indiferent ce sentiment am avea noi față de politicile actuale ale președintelui, să ne întrebăm ce este mai eficient, protestul sau diplomația. Și haideți să le spunem clar aliaților americani că decizia administrației uh, SUA prin ordinele sale executive, care nu se bucură de sprijinul Congresului, care sunt arbitrare, care nu iau în calcul consecințele, nu vor face ca America să redevină mare și mai mult nu vor consolida, ci din potrivă vor slăbi relațiile noastre transatlantice. Și să nu uităm că prietenii sunt mai atenți la vocile prietenoase care atrag atenția asupra pericolului și nu la vocile furioase. Mulțumesc! tutti. Adesso la... Bună ziua! Acum are cuvântul domnul Verhofstadt din partea grupului ALDE. Vă rog! Domnul Kamal a început, dar am, e ceva ce n-am înțeles în intervenția dumneavoastră, domnule Kamal. Mai întâi spuneți că nu e bine și apoi două rânduri mai târziu spune că trebuie să-l acceptăm pentru că a fost ales. Nu pentru că a fost ales, noi trebuie să încălcăm valorile fundamentale și valorile SUA. Chiar și un președinte ales cu o majoritate și el nu a avut majoritate chiar și un președinte ales trebuie să respecte Constituția americană și trebuie să respecte tradițiile americane. Acesta este scopul intervenției mele. Unii în SUA spune că va fi spre binele securității. o prostie! Ai dat, ați dat și dumneavoastră cifrele. Din 1975, toți teroriștii din SUA veneau din trei țări. Egipt, Arabia Saudită și Libia. Niciuna dintre aceste țări nu se află pe listă. Șapte țări, dar nimeni venit din acele țări nu a fost vreodată terorist. Este discriminare pură. Și discriminare pură uh, nu numai pe motive religioase. E faptul că alimentez populismul și naționalismul. Asta face administrația lui Trump. Și nu e numai din cauza că l-a numit pe domnul Faraș purtător de cuvânt al său aici la uh, uh Parlament sau pentru că vrea să-l deseneze pe Maloc ca și ambasador. Și și mai important, să fim conștienți. Steve Bannon, care acum este membru al Consiliului de Securitate al SUA, un om care a spus foarte deschis că vrem ca mișcările de extremă dreaptă să se unească și să scape de Uniunea Europeană și să așează toți aici sunt a cincea coloană. Dar de ce? Pentru că domnul Faraj lucrează. Cu dumnealui îl vede, practic zi de zi. Ei asta fac, să vadă cum să distrugă Uniunea Europeană în următorii ani. Nu, nu se gândesc, dragi colegi. Este un mare risc să pariezi pe naționaliști. Deja s-a întâmplat în trecut. În secolul 20 oamenii au crezut că naționalismul socialist era soluția pentru țara lor și au deschis ușa atrocităților. 20 de milioane, domnule Faraj. 20 de milioane sunt victimele naționalist socialismului în Europa și nu există nicio familie în Europa care nu are un membru al familiei care să nu fi fost victima acelui naționalist socialist și acelui populist. Este și motivul pentru care am creat Uniunea Europeană, ca să depășim aceste tendințe, să avem un continent unde domnește pacea. Și eu cred, ce văd eu pentru un moment, este un președinte american. Ce făcea un președinte american? Roosevelt dorea să fie liderul lumii libere. Și acum vedem un președinte american care vrea să fie liderul luptei împotriva lumii libere, împotriva solidarității și împotriva toleranței. Da, e un moment existențial, domnule președinte, pentru Uniunea Europeană. Trebuie să luăm o singură decizie. Îl avem pe autocratul Putin care provoacă Europa și îl avem pe președintele Trump care este un populist, un liberalist, un naționalist socialist. Și apoi avem uh, islamiștii din sud și avem aici o grămadă de oameni care vor să distrugă Uniunea Europeană dinăuntru. Nu putem decât să ne unim și să luptăm și sper că la Valeta nu va fi doar o scrisoare. Și sunt de acord cu scrisoarea președintelui Tusk, dar eu sper că nu doar această scrisoare va fi concluzia. Sper că măcar o dată toți liderii europeni vor avea curajul să se ridice împotriva acestui val de naționalism și împotriva acestor populiști care vor să ne distrugă. Grazie. Zimmer. Mulțumesc. Doamna Zimmer acum are cuvântul în numele grupului GUE. Aveți cuvântul. Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden... Mulțumesc, domnule președinte. Azi nu este nici prima, nici ultima dată când vorbim despre politica Statelor Unite și guvernul uh, Trump. Vă mulțumim însă foarte mult, doamnă Mogherini, că ați făcut legătura între uh, publicarea decretului uh, prezidențial și uh, data de 27 ianuarie. Nu cred că a fost o coincidență sau o ignoranță din partea lui Trump, ci a fost o abordare foarte sistematică. Practic, în aceeași zi, l-a și jignit pe deputatul democrat Schumann care uh, a vorbit uh, în, uh, despre sacrificiul familiei sale în lagărele de concentrare cu prilejul aceleași zile. Eu cred că trebuie să ne așteptăm și în viitor la confruntări de acest gen cu guvernarea Trump. Dar dacă vrem ca Uniunea Europeană, sistemul nostru de valori, să poată înfrunta acești oameni ignoranți și care uh, uh nu respectă demnitatea umană, atunci trebuie să avem ceva în mână, trebuie să uh, prezentăm o poziție concretă. S-a spus că Europa este o casă sigură pentru migranți și refugiați. S-a spus că și America ar fi așa ce, a, asta, dar nu este uh, cazul. Însă sensul oricărei și obiectivul oricărei politici de migrație și de, de uh, imigrație, de gestionare a refugiaților, trebuie să fie ca oamenii să își poată găsi un loc sigur la noi, respectiv noi să putem uh, să păstrăm în vigoare toate valorile la care am ținut până acum. Ce s-ar fi făcut din Europa în 1945 și imediat după aceea dacă ce-ar fi fost uh, Europa astăzi dacă aceia care s-au refugiat din calea fascismului, a regimului uh, torționar, nu ar fi avut uh, unde să meargă unde ar fi ajuns și ce, ar fi, ce s-ar fi întâmplat cu acești oameni dacă ar fi ajuns pe mâinile fasciștilor. Trebuie să ne cunoaștem istoria, dar nu trebuie să reacționăm doar printr-o uh, acțiune oarecare și trebuie ca acțiunile noastre ca răspuns la această Uh, aceste manifestări să fie uh, uh, reale, concrete și să fie coroborate cu acea parte a societății americane care se apune de asemenea. Atât în ziua investirii, cât și în zilele care au urmat, peste tot în lume, în special în Statele Unite ale Americii, mii, sute de mii de femei s-au opus uh, noi uh, viziuni asupra lumii uh, uh, s-a opus uh, călcării în picioare a respectului față de individ, uh, s-a opus discriminării pe bază de origine, etnie sau religie. Asta trebuie să facem și noi. Să-l combatem pe Trump și să combatem ideologia pe care o promovează și trebuie să uh, prevenim situația în care Trump chiar poate apăsa pe butonul acela roșu fără niciun pic de discernământ. Să nu uităm nici că există rachete balistice și arme uh, avansate, sisteme militare avansate ale Statelor Unite pe terenul Republicii Federale Germane. Mulțumesc. Doamna Keller. Mulțumesc. Cel de-al 45-lea președinte al SUA deschide un nou capitol în istoria SUA și în istoria democrației. Și haideți să fim foarte clari, această interdicție a celor șapte țări nu s-a făcut din motive de securitate, ci este un act discriminatoriu care îi vizează pe musulmani. Deși nu doar musulmanii sunt loviți. Și chiar dacă nu îi lovește pe toți musulmanii, uh, este îndreptat împotriva oamenilor pe baza religiei pe care o practică. Cine și-ar fi putut imagina că se poate întâmpla așa ceva? Cine s-ar fi gândit că drepturile și libertățile care nouă ni se par normale, pentru că le-am avut întotdeauna și ni se par garantate, pot să dispară atât de rapid, că pot să dispară atât de brusc? Se pare că așa moare democrația liberală. Dispare rapid cu un ordin executiv. Uh, Statele Unite au fost construite pe libertățile religioase și pe imigrație și acum ce a mai rămas din acest vis american și cât de rapid a dispărut? Dar tocmai asta este, nu-i așa? Toate drepturile, toate libertățile care nouă ni se par normale, nu sunt chiar atât de normale. Întotdeauna trebuie să lupți pentru ele. Trebuie să lupți pentru ele în fiecare zi. Democrația nu este un lucru care se pune în Constituție și gata. Nu, trebuie să aperi democrația în fiecare zi. La fel ca și drepturile omului, trebuie să lupți pentru ele. Și aici, în Europa, noi ne mândrim că trăim într-o uniune de pace, democrație și stat de drept. Și apărăm ideea de drepturile omului. Dar facem suficient pentru a apăra aceste valori și aceste drepturi? nu restricționăm și noi accesul la frontiere, nu avem și noi ziduri, nu avem și noi în această sală voci care discriminează împotriva altora pe baza locului de unde provin sau a religiei? Și ce facem în acest sens? Fiecare dintre noi, inclusiv guvernele statelor membre, trebuie să înțeleagă foarte clar de ce parte a baricadei se află. Stăm de partea urii și a războiului sau de partea democrației și a construirii de punți? Cred că trebuie să construim o Uniune Europeană mai puternică și pentru asta trebuie să ne trezim și să rezolvăm în sfârșit criza economică care duce la un o asemenea rată a șomajului, mai ales în rândul tinerilor. Trebuie să ne coordonăm politica externă și să luptăm pentru drept, pentru justiție, pentru că nu sunt mulți alții care să o facă. Trebuie să ne creștem rolul la ONU și în ceea ce privește schimbările climatice. Haideți ca Europa să fie contrapartida lui Trump acolo unde libertățile, drepturile omului și generozitatea există. Haideți să arătăm noi uh, dreptate și compasiune și să ne asigurăm că nu doar vorbim despre aceste valori, ci le și demonstrăm în tot ceea ce facem. Statuia Libertății a fost uh, dată de Franța surorii sale mai tinere, America, surori în drepturi și uh, libertăți. Cred că ar trebui să construim mai multe statui ale libertății în Lesbos, în Lampedusa, acolo unde oamenii vin plini de speranță și de frică, acolo unde oamenii uh, trebuie să lupte pentru drepturile lor. Haideți să fim o Europa care luptă pentru acești uh, oameni, indiferent de naționalitatea lor, de uh, orientarea um, sexuală și așa mai departe. Europa trebuie să construiască punți și nu ziduri. Haideți să facem acest lucru împreună. Mulțumesc! Grazie. Onorevole... Mulțumesc. Domnul Faraj, în numele grupului EFDD, vă rog. Mulțumesc. Văd că sunteți cu toții foarte supărați azi după amiază. N-am nicio îndoială că evenimentele din SUA din ultimele săptămâni au fost un șoc profund pentru dumneavoastră. Poate că aveți dreptate. Ce s-a întâmplat aici este că cineva s-a prezentat la alegeri, a intrat în birou și după o săptămână a spus că își va ține toate promisiunile făcute alegătorilor. Asta se cheamă democrație spre deosebire de sistemul din UE, unde comisara noastră care nu a fost aleasă, Mogherini, are dreptul să propună legislație. Da, înțeleg că sunteți foarte șocați că vedeți cum un democrat adevărat care a fost ales face exact ce a promis că va face. Da, probabil că este un șoc. Scuze, domnul Faraș s-a întrerupt. Președintele, În acest Parlament trebuie să respectăm uh, funcția instituțională a comisarilor. Datorăm acest respect comisiei, instituției comisiei și de asemenea datorăm respect doamnei Mogherini, care este vicepreședinte și înalt reprezentant. Da, foarte bine. Din respect instituțional pentru adevăr, poate că o să înțelegeți că felul de a face uh, justiție în Europa este că un comisar care nu a fost uh, ales are dreptul să facă legislație. Dacă mă înșel, vă rog să mă dați afară pe ușă din acest parlament, chiar acum, în după amiaza asta. Domnule Faragi, eu v-am rugat doar să aveți o atitudine respectoasă. Mulțumesc. Vă rog, puteți să continuați. Da, da, da, am să respect pe toată lumea, dar poate că și dumneavoastră veți respecta drepturile Uh, uh, unui lider a unui uh, grup politic care a câștigat alegerile din Regatul Unit în 2014. Mie mi se pare că, de fapt, cu toată retorica anti-Trump pe care o de peste tot, de fapt ce auzim noi, este că europenii își dau rama pe față. Ei sunt cu adevărat anti-americani. Trump este motivat de dorința de a proteja Statele Unite ale Americii de teroriști islamici. Ori ce s-a întâmplat în această sală și în uh, ce au făcut guvernele țărilor dumneavoastră este că îi primiți în casele dumneavoastră. Dar vă rog frumos, măcar pentru o clipă, analizați faptele, dincolo de isterie. Tot ce a făcut Donald Trump este că uh, a ales șapte țări care au fost identificate de președintele Obama ca reprezentând un risc pentru SUA. Obama deja crease premisele a ceea ce a făcut Trump. El a spus doar hai să analizăm această listă și să vedem dacă uh, trebuie să continuăm acest program. Dar dumneavoastră, domnule Verhofstadt și toți ceilalți care sunt atât de furioși, unde erați atunci când Obama în 2011 a interzis oricărui irachian să părăsească țara timp de șase luni? De ce nimeni nu a criticat acest lucru? Uh, sau nu ați criticat faptul că Arabia Saudina, Kuwait sau Bahrain Uh, refuză să accepte vreun refugiat din Siria sau vreo persoană strămutată din Siria. Nimeni nu critică nici acest lucru. Și cum se face că în ziua Holocaustului, fiercurea trecută, niciunul dintre dumneavoastră nu a criticat cele șase țări din lume care interzic evreilor uh, să plece în țara lor uh, în această zi de sărbătoare. Ce trebuie să facem noi, domnule președinte, probabil, este să fim mai constructivi. Noi toți, să fim mai constructivi. Noi toți spunem că suntem democrați. Iată, o șansă să o dovedeți. Haideți să invităm pe președintele Trump să vină în uh, acest Parlament European. Da, în calitatea noastră democrat sunt convins că veți fi pentru și ce ne trebuie nou este să avem un dialog deschis cu noul președinte ales cel mai puternic om din lume. Și dacă respingeți acest lucru, atunci arătați pe față că sunteți niște zeloți antidemocratici și dintotdeauna am știut că sunteți așa. Intervenție fără microfon a domnului Verhofstadt domnule, domnul Sasole. Domnul de Graf pentru grupul ENF. President, Mr. Domnule președinte, domnul Tusk a spus recent că Statele Unite este o amenințare mai mare pentru Europa decât terorismul islamic președintele Trump a introdus uh, o, în mod fundamentat o interdicție temporară de intrare pentru cetățenii din uh, state care au fost uh, identificate de președintele Obama anterior ca, punând, ca fiind o amenințare la adresa Statelor Unite. Deci s-a optat pentru protecția frontierelor înainte de a permite unor elemente criminale să pătrundă în țară. Este absolut justificabil în condițiile mai ales în care Uniunea Europeană nu este în măsură să-și uh, protejeze um, frontierele și uh, la Paris, Berlin uh, și în alte localități mulți oameni și-au pierdut viața din această cauză. Trump a spus că situația asta este o catastrofă, este o dezordine, it's a mess. Uh, și așa, într-adevăr, este. Unde au fost uh, protestele uh, împotriva excluderii cetățenilor israelieni care trăiesc în acelea șapte state de la participarea la comemorarea Holocaustului? Eu schem Comisia și președintele Tusk să urmeze lui Trump uh, de a fortifica protecția la frontierele Europei și de a verifica oportunitatea intrării unor cetățeni uh, în Europa care previn, provin din acele șapte state și poate chiar și din altele. Vă rog, Pro, uh, punct de procedură. Thank you. During Nigel Farage's speech, Labour Party. Mulțumesc. Uh, uh, un membru care stătea în spatele lui domnul Farage avea un cartonaș în spatele domniei sale și nimeni n-a reacționat până aproape de sfârșit. Și atunci cred că și sper că cineva va lua măsuri ca să nu se mai întâmple așa ceva. Mulțumesc. Onorevole Etheridge, eh, abbiamo mandato... Domnule Etheridge, am trimis ușierul și am spus deputatului că nu putea să expună pancarta respectivă. Mulțumesc domnul Papadakis în numele neafiliaților. Un minut și jumătate, vă rog. Trump εκφράζει n ανάμεσα se Mulțumesc, domnule președinte. Alegerea președintelui Trump, Trump arată că există o schimbare în structura capitalului internațional. Toate aceste interdicții sunt, bineînțeles, extrem de periculoase și au ca obiectiv marile victime ale sistemului capitalist, migranții și refugiații. Obiectivul lor este să ajute, bineînțeles, productivitatea marilor companii americane. Mișcările care conduc la protecția intereselor economice americane, în cooperare cu Rusia, sunt pe cale să provoce probleme suplimentare. Brexitul, spre exemplu, este reacția capitalului din Europa care nu e mulțumit de profiturile obținute până acum și care exploatează voința populară. Din păcate, există alianțe foarte reacționare care sunt uh, formate împotriva Uniunii Europene și tocmai de aceea popoarele trebuie să devină autonome și să se organizeze în mod diferit și să nu mai țină pasul cu NATO și Uniunea Europeană. La vicepreședinte Mogherini. Mulțumesc. Acum doamna Mogherini are dreptul să ia contul ca să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc frumos și pentru faptul că ați rugat domnul deputat să mă respecte. Voi vorbi în limba engleză pentru că cred că este mai ușor așa. Respectarea uh, Comisiei și uh, respectul față de vicepreședintele uh, Comisiei în altul reprezentant este în același timp și un respect față de Parlament, care care este un for ales european și uh, care a confirmat uh, compoziția uh, Comisiei. Dar observ de asemenea că există o sciziune între diferitele forțe politice ale Regatului Unit. Statele Unite sunt o țară, țară măreață care se confruntă astăzi cu diviziuni, cu conflicte interne, um, știu că noi europenii știm să facem din toate crizele de pe lume și eh, crize europene, crizele noastre, eh, dar am încrederea că și americanii vor putea să gestioneze acest eh, moment. Pornind de la diviziunile politice, dar și din sânul societății americane, Cred că Statele Unite uh, au potențialul de a rămâne în continuare acea țară măreață pe care am cunoscut-o până acum are potențialul de a gestiona acest moment. Noi nu trebuie să soluționăm aici uh, contradicțiile din societatea americană a prezentului, ci trebuie mai întâi să definim propria noastră poziție, să reafirmăm valorile europene, să ne reafirmăm interesele uh, proprii. Și trebuie să fim fidele acestor valori, așa cum foarte bine ați subliniat mai mulți dintre dumneavoastră. Și noi și dumneavoastră și alții din alte instituții europene trebuie să facem o demonstrație de leadership aici, pentru că am pierdut deocamdată un partener foarte important, dar asta face și mai important și mai relevant, chiar indispensabil, leadership-ul nostru. Peste tot în lume, fie că vorbim de regiunea noastră sau de regiuni foarte îndepărtate, oamenii privesc spre Uniunea Europeană și privesc Uniunea Europeană ca pe un punct de referință în ce privește multilateralismul, drepturile omului, respectul reciproc, care este principiul care guvernează și uh, instituțiile noastre și relațiile noastre interumane privesc uh, spre noi ca spre o sursă de umanism. Și cred că din când în când nu, sunte, nu suntem suficient de mândri de ceea ce suntem și de valorile noastre. Acum câteva luni, prietenii noștri americani ne, reamintit, ne reaminteau aici uh, la Bruxelles că uh, ar trebui să avem mai multă încredere în noi înșine și cred că trebuie să realizăm într-adevăr potențialul pe care le avem, posibilitățile care ni se oferă în acest moment uh, istoric și trebuie uh, să rămânem în continuare acest punct de referință uh, spre care privește toată lumea azi. Mă gândeam la situația uh, paradoxală care va apărea în curând. Uh, um, uh Mâine va fi în mijlocul nostru uh, primul ministru al Libiei care aici la, eh, la Bruxelles va discuta eh, căi de ieșire din eh, criza în care se află țara sa. Când construiești un zid, ai impresia falsă că ești mai sigur, dar de fapt excluzi toate posibilitățile de progres și propășire și aceasta nu este calea europeană. Calea europeană pune cooperarea înaintea confruntării. Eu cred că trebuie să fim mândri de așa ceva. Mulțumesc. Grație, vicepreședinte. Mulțumim, doamnă vicepreședinte Mogherini, mulțumim și celor care au luat cuvântul discuția pe acest punct.